Gut, meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, cred că începem, chiar dacă doamna Valenciana nu a venit încă, dar va veni în scurt timp. Oricum, oricum nu avem prea mult timp la dispoziție, trebuie să începem. Avem astăzi această audiere împreună cu Comisia DRO. E vorba de condițiile drepturile omului în contextul acordurilor regionale comerciale cu țări din Africa. Aș dori să urez bun venit tuturor participanților, sigur colegilor din sală și instituțiilor prezente, audienței, oameni de știință și ONG-uri. Și mă bucur că am uh, găsit patru experți care ne vor prezenta viziunea lor. Începem cu domnul Ian Wouters. Bun venit! Dânsul a făcut o analiză foarte detaliată și în cadrul cele șaptelea program cadru de finanțare a lucrat intens. Apoi domnul Junior Lodge, șef de echipă, programul ACP-TBT, domnul Jack Deșcongiul, ambasador al Mauritius la Uniunea Europeană, bun venit. Și domnul Jacques Berlo, economist agricol în partea ONG-ului francez Solidarite. Bun venit! Este un spectru foarte larg de experți care ne vor da răspunsuri la întrebările noastre vă prezint încă o dată cadrul acestei discuții. Urmează să avem în Parlament o serie de EPA-uri care au apărut în decursul anilor în diversele negocieri cu state africane și pe care noi, Parlamentul, trebuie trebuit să le evaluăm și apoi să le, să le ratificăm. Aceste condiționalități pentru drepturile omului au fost discutate deja. Nu am dus încă la bun sfârșit valoarea finală. Întrebarea e ce înseamnă această condiționalitate, acordul la Cotonou, de exemplu, cum trebuie evaluate aceste EPA-uri, în ce sens uh, îmbunătățesc ele creșterea. Sigur că problema drepturilor omului e una foarte importantă le avem și în cadrul GSP, coordonat de David Martin și la fel și la actele delegate au considerat că e o responsabilitate a Parlamentului. Dacă ne uităm la astfel de situații în state din vestul Africii, întrebăm cu ce clauze putem îmbunătăți un astfel de acord. De exemplu, 80% din uh, producția de cacao pentru ciocolata noastră provine din Africa de Vest și de multe ori uh, recolta o fac copii și atunci e important să vorbim despre astfel de condiționalități. vedem în ce măsură noi putem, am putea îmbunătăți uh, situația prin aceste acorduri de parteneriat economic. Despre asta va fi vorba în discuția de astăzi. Mă bucur că a venit și copreședinta doamna Valenciano și dau și dânsei cuvântul pentru observațiile introductive. Buenos días. Bună ziua, îmi cer scuze pentru întârziere, venim de la o reuniune a subcomisiei. În primul rând vreau să vă mulțumesc, să-i mulțumesc președintelui Lange pentru invitație. După părerea mea, e fundamental să ne coordonăm pe anumite dosare Sinergiile între comisiile noastre sunt foarte importante, ne dau mai multă putere, pozițiile noastre pot să fie astfel mult mai uh, bine percepute de opinia publică și de statele membre, uh, de comisie și de Consiliu. Împreună vom fi mai eficienți. Eu știu că subcomisia pentru drepturile omului e un fel de greieraș uh, ca cel din Pinocchio, un fel de conștiință care uneori afectează agenda politică, însă e vorba de angajamentele noastre ca politicieni. Noi trebuie să încercăm să apărăm drepturile omului și în afara granițelor Uniunii Europene. E un angajament care a devenit și un mandat uh, legal, așa ne uh, indică tratatul de la Lisabona că trebuie să acționăm. Trebuie să acționăm în mod inteligent și lipsiți de cinism. De ce zic lipsiți de cinism? De multe ori noi trebuie să fim o conștiință care deranjează față de alte regiuni din lume, ceea ce nu înseamnă că noi nu ar trebui să analizăm poziția noastră, angajamentele noastre față de um, drepturile omului în interiorul frontierelor Uniunii Europene. Dacă cineva ar trebui să semneze un acord comercial economic Uniunea Europeană. Gândiți-vă, de exemplu, la o putere superioară care ar trebui să semneze un acord comercial cu Uniunea Europeană. Și ar vedea în ce mod dezastros gestionăm noi migrația care ajunge pe țărmurile Mediteranei, dacă am vedea cât de prost gestionăm clauz, uh, ă, problema refugiaților, deci dacă s-ar introduce o clauză prin care am cere ca Uniunea Europeană să gestioneze astfel, altfel, mă scuzați, uh, acest fenomen migratoriu, cum ne-am simțit? Despre asta e vorba. Trebuie să folosim acest instrument al relațiilor comerciale drept instrument care să încurajeze promovarea drepturilor omului. De asta ne aflăm în această dimineață aici, pentru a vedea dacă acordurile comerciale ne ajută să promovăm drepturile omului pe continentul uh, african. Și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această dezbatere. Und dann gebe ich jetzt zunächst dem Mulțumesc. Începem cu primul expert, domnul Ian Wouters, șapte minute. Mulțumesc, bună dimineața. Este o onoare să mă aflu aici. Numele meu este Ian Wouter, sunt profesor la Universitatea de la Leuven. Coordonez acolo un cadru european mare numit Frame despre drepturile omului în politicile interne și externe ale UE și multe lucruri din cele pe care vi le voi spune astăzi ține de cercetarea actuală în domeniu. Vă voi trimite uh, uh, slide-ul PowerPoint și câteva din rapoartele noastre recente. E de fapt o prezentare introductivă. Și dori doar să vă spun unde ne aflăm în această dezbatere largă. Evident, ne aflăm în perioada de după tratatul de la Lisabona, acesta de 5 ani deja, Drepturile, drepturile omului sunt ancorate acolo și la fel avem uh, articolul 21 care spune foarte clar cum stau lucrurile cu drepturile omului, arătând nu doar că acțiunile UE trebuie să se orienteze pe această universalitate și indivizibilitate a drepturilor fundamentale, ci și, foarte important, ca toate domeniile de politică externă trebuie să țină cont de acest principiu, inclusiv acordurile externe și politica comercială. E important să vorbim de ra- raționalizarea acestei politici, de asemenea prin cadrul de acțiune folosind comerțul ca ajutând dreptul omului și, după cum știți, Consiliul urmează să adopte un nou plan de acțiune 2015 cu uh, formulări foarte clare cu privire la comerț și dreptul omului și în special clauze de acest tip vorbește de îmbunătățirea coerenței în uh, aplicarea acestor clauze care sunt incluse sistematic în toate acordurile internaționale. Linia principală rămâne o coerență, asigurarea unei coerențe politice între diferitele acțiuni interne și externe, de multe ori o mare provocare pentru UE. Un alt element important când vorbim de aceste acorduri încheiate și negociate de Uniunea Europeană e diversitatea de acorduri, de tipuri de acorduri. Unele sunt strict comerciale sau uh, de acorduri, cooperare sau de asociere sau de asociere aprofundată, de exemplu, cu vecinătatea din sud și est, datele candidate ACP și așa mai departe. De ce e important să atragem atenția asupra acestor elemente? uneori e competență exclusivă, câteodată competența e împărțită între mai multe autorități. Există, deci, diversitate pentru aceste acorduri și cred că atunci când vorbim de țări din Africa, trebuie să conștientizăm că unele vor face subiectul unui alt tip de acord internațional. Ce se întâmplă este că toate aceste acorduri internaționale astăzi conțin clauze de drepturile omului. E important să ne întoarcem un pic în timp, să vedem geneza acestor clauze. Ele au devenit din ce în ce mai puternice și mai sistematice în uh, ultimii ani și e important să subliniem că în acordurile de astăzi drepturile omului sunt considerate un element esențial. Ideea fiind că Există potențialul folosirii acestor clauze drept un instrument pentru a pune presiune și, dacă e necesar, chiar pentru a justifica uh, suspendarea măsurilor sau impunerea de măsuri uh, suplimentare. În mod interesant, aceste clauze sunt diverse, nu există o clauză standard. Există multe tipuri de astfel de clauze. Nu pot aprofunda acest subiect aici, dar se vede că în funcție de uh, profil și de regiune o diferențiază între clauzele sale, dar e important de menționat că acestea sunt uh, aduse alături de clauze așa numit de neexecutare, o dispoziție în acord elaborată un pic mai târziu, care spune că există un mecanism de follow-up pentru consultări, pentru eventuale măsuri urgente în caz că se încalcă acordul, fiind incluse uh, toate aceste clauze acolo. Problema cu aceste clauze nu e doar diversitatea și baza juridică, ci practica, de fapt, de monitorizare și impunerea acestor clauze. Ca să vă dau două exemple pe care le-am uh, identificat, două situații problematice, ne uităm la condiționalitate în acorduri internaționale. Există acorduri sectoriale care dau uh, dreptul la cooperare în anumite domenii și servicii și vedem acolo nu există clauze specifice care să indice dreptul omului, adică e un argument juridic <clears throat> care spune că aceste acorduri specifice de sector trebuie citite conform acordurilor mai largi dar mai e un alt subiect interesant și complicat, aplicarea de către Uniunea Europeană, complexitatea acelor acorduri mixte, pentru că în multe domenii UE are competență împreună cu statele membre și atunci tratatele devin mixte. Dar asta mai înseamnă și că adesea pentru câțiva ani, cel puțin inițial, trebuie să lucrăm pe aplicarea Uh, cu anumite condiții și această aplicare se face fără a trimite la acorduri mai larg. Și ar putea exista o situație în care această condiționalitate a drepturilor omului dispare din cadrul, cel puțin pentru primii ani ai acordului. Mai sunt și alte subiecte. Diversitatea în uh, formulările acestor clauze, faptul că aceste clauze negociate au și capitole de dezvoltare durabilă și acolo adesea se vorbește de drepturi fundamentale, drepturi sociale și atunci văd că uh, mi-a expirat timpul și mă apropiu de final. Practica obișnuită a monitorizării a unui follow-up și a aplicării acestor clauze devine problematică. S-au făcut studii pentru Parlament care au arătat că imaginea e destul de tristă, nu există coerență politică, nu sunt urmărite pe mai departe aceste uh, proiecte și aceste lucruri ar trebui reanalizate. Până la urmă e o problemă de eficacitate, de legitimitate, problemă de credibilitate. De aceea e important să arătăm că acest plan de acțiune în 2015 trimite din nou la acordurile de drepturile omului din texte actuale și viitoare ale acordurilor UE. Mulțumesc! Mulțumim domnului Walters. Și acum îi dau cuvântul domnului Junior Lodge. Vă rog. Herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich, äh, dass ich. Mulțumesc. Mă bucur că pot să particip la această întâlnire și vreau să vă precizez că mi-am epuizat cunoștințele de germană, așa că voi trece la engleză. The EU, um... Lucrez pentru un program de asistență pentru țările ACP pentru a depăși problemele TBT. De șase ani mă ocup de negocieri comerciale și trebuie să vă spun că aceasta este una din marile mele pasiuni. Însă înainte de a trece în miezul discuției, aș vrea să aduc două avertizări, practic două avertismente. Sunt economist mm, specializat în comerț. Asta cunosc eu. Știu cât de puternic e comerțul ca instrument de dezvoltare. Deci perspectiva mea e cea comercială. Însă în același timp știu că provenind dintr-o țară ACP, uh, sunt și un practician ceea ce privește dezvoltarea. Al doilea lucru pe care vreau să vi spun din capul locului e următorul. Deși acum vom discuta despre relațiile comerciale UE-Africa, voi încerca să nu țin niciun fel de prelegere în legătură cu modul în care Africa ar trebui să fie tratată. Nu e competența mea. Aș vrea să spun ce am făcut în cadrul um, acordului de parteneriat economic din zona Caraibilor. Aș E un acord care se referă la guvernanță comercială. La un moment dat cineva spunea că acordurile comerciale sunt uh, asemănătoare unor acorduri de dezarmare reciprocă. Adică, caz de acord, să nu recurgi la anumite instrumente uh, care, mai ales cele care ar putea fi dăunătoare anumitor um, aspecte legate de dezvoltare. Deci aceste acorduri de parteneriat economic sunt un fel de acorduri de dezarmare reciprocă. UE spune că nu va aplica subvenții la export la produsele care sunt interesante pentru zona Caraibilor. Aceste parteneriate economice sunt uh, consfințite și în acordurile de la Cotonou. Titlul 2 din acordurile de la Cotonou se referă la acest lucru. Acordul de la Cotonou e foarte clar în ceea ce privește referirile clare la drepturile omului, dar nu doar, doar la drepturile omului, ci la buna guvernare. Și încă o dată țin să subliniez faptul că acest acord comercial se referă la guvernanță, însă guvernanță comercială, însă este practic înrădăcinat într-un cadru mai general, așa numitul acord de la Cotonou. Deci în acest acord de la Cotonou se fac o serie de trimiteri în preambul, de pildă, se face o trimitere la Carta ONU și la Declarația Drepturilor Omului se face o trimitere la Convenția privind protecția drepturilor omului și a libertăților a Consiliului Europei, la Carta Africană a Drepturilor Omului și la Convenția Americană a Drepturilor Omului. Convenția, articolul 1 din acord se referă la nevoia de a respecta drepturile indivizilor, articolul 9 reiterează drepturile omului, democrația și statul de drept, drept elemente esențiale. Articolul 9.2 vorbește despre democratizare, dezvoltare și despre protejarea libertăților fundamentale, iar articolul 9.3 stabilește că drepturile omului sunt o parte din acest cadru de guvernanță. Deci cadrul mai general este acordul de la Cotonou, însă există niște aranjamente specifice în cadrul acestui uh, acord de parteneriat economic cu Caraibii, în care se vorbește despre drepturile omului. Bineînțeles că există o anumită îngrijorare și anume, dacă va expira acordul la Cotonou în 2020, noi negoci și dacă se negociază un acord comercial, să zicem așa, pentru totdeauna, ce se va întâmpla cu aceste drepturi fundamentale care configurează acest acord comercial? Eu aș spune aici că Uniunea Europeană și ACP-ul se confruntă cu trei opțiuni în ceea ce privește renoirea relațiilor lor. În primul rând, menținerea status quo-ului. Există, deci, această ancorare a drepturilor fundamentale și a uh, guvernanței corecte. În al doilea rând, acordul de la Cotonou ar urma să fie actualizat pentru a oglindi mai mult uh, relațiile regionale. Un parteneriat uh, cu Africa și unul cu Caraibii și unul cu, parte, cu zona Pacificului prin care aceste valori fundamentale împărtășite de ambele părți sunt uh, încadrate și uh, ancorate. Instrumentele de cooperare pentru dezvoltare, bineînțeles, dar și dialogul politic pe care se bazează actualul acord de la Cotonou. Și a treia opțiune ar fi un acord de la Cotonou revizuit, prin care se menține aranjamentul continental, continental actual cu UE, însă cu un accent mult mai uh, țintit. Indiferent de opțiunea pe care o vor alege cele două părți, e important să se mențină acest cadru general de guvernanță. Și aș spune că temerile legate de viitorul relațiilor UE-ACP în ceea ce privește respectarea drepturilor omului uh, ar putea fi astfel atenuate. Acum, în ceea ce privește prevederile privind uh, drepturile omului în cadrul actualului acord de parteneriat economic, în preambul apar acestea cu țările CARIFORUM, există o prevedere foarte importantă la articolul 3 care se referă la aplicarea acestui acord și care trebuie să se facă ținând cont de uh, interesul socioeconomic nu doar al uh, actuale populații, ci și al generațiilor viitoare, deci un fel de noțiune de dezvoltare durabilă. Mai sunt și niște prevederi uh, interesante în ceea ce privește investițiile străine directe. Acordul le cere ambelor părți să nu scadă nivelul drepturilor sociale și nici uh, cel al normelor de mediu pentru a atrage investițiile. Și asta e foarte important și am și ceva vești pentru dumneavoastră. Nu Uniunea Europeană a cerut să se includă astfel de prevederi, ci noi, țările ACP. În ceea ce privește prevederile instituționale, aici ca deputați dumneavoastră știți cu siguranță faptul că există un organ consultativ cu parlamentar. Dumneavoastră ați luat o decizie în 2010 în legătură cu modul în care Parlamentul European, delegația Parlamentului va fi reprezentată acolo. Este deci un uh, comitet consultativ pentru a promova dialogul cu societatea civilă și, în ultimul rând, există de asemenea și o prevedere de revizire și monitorizare. Și Asta reprezintă o șansă. E un nou acord inovativ care poate uh, elabora niște practici mai bune în legătură cu modul în care un acord poate fi monitorizat și revizuit. Aș încheia, domnule președinte, uh, cu o sugestie. Să fim precauți. Eu am, lucrez în domeniul dezvoltării și știu cât de importante sunt drepturile omului și așa cum a spus și laureatul Premiului Nobel uh, Amar Amartya Sen, comerțul e bineînțeles baza pentru dezvoltare economică, însă cu o condiție totuși. De ce spun că trebuie să existe o condiție? Pentru că nu vrem uh, ca acest acord să devină o nouă barieră non-tarifară. În al doilea rând, nu ne dorim să um, arătăm tot timpul cu degetul țările africane mai ales. Nu, schimbarea nu vine atunci când îl învinovățești pe celălalt, ci atunci când dai un exemplu corect. Și de la Consiliul Europei, Comisarul pentru Returul a scris recent un articol în New York Times în care spune că în Uniunea Europeană există în continuare foarte multe abuzuri în ceea ce privește drepturile omului. Deci ca să dai lecții altora, întâi să vezi ce se întâmplă la tine. Doamna Valenciano, mulțumesc. Eu îi voi da cuvântul acum ambasadorului din uh, insulele Mauritius, care ne va oferi o perspectivă destul de um, asemănătoare, cred, în legătură cu modul în care aceste acorduri pot influența situația drepturilor omului în uh, țara dumnealui și în regiunea dumnealui. Aveți cuvântul, domnule ambasador. And, uh, vice chair. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte. Dumneavoastră spuneați că suntem experți. Nu, eu nu sunt deloc expert, nici măcar unul dovedit. Uh, însă provin dintr-o țară care are totuși un trecut dovedit în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Sunt aici ca reprezentant al insulelor Mauritius, o țară care implementează un acord de parteneriat economic interimar împreună cu alte trei țări din regiunea africană. Suntem, practic, prima regiune africană care implementează un astfel de acord de parteneriat economic. Nu vă voi da acum întreaga perspectivă africană în ceea ce privește drepturile omului, însă poate că putem intra în anumite detalii importante pentru continentul african. Colegul meu, domnul Lodge, tocmai a lansat o dezbatere. Nu va trebui să intru în detalii, dumnealui deja a spus care este situația actuală Acordul de la Cotonou conține mai multe articole care fac trimitere la dialogul politic, la drepturile omului și la așa mai departe. Articolele 8, 9, 96 și 97 care sunt importante acordurile de la Cotonou. Aș vrea să spun că acest acord de la Cotonou e un acord cadru cu obligații contractuale între ambele părți, ACP-ul pe de o parte și Uniunea Europeană pe de cealaltă parte. E și un instrument de dezvoltare, un cadru care nu permite doar comerțul, ci și uh, oferirea de asistență. Într-un astfel de acord e posibil, bineînțeles, să avem elemente care uh, să se refere la drepturile omului, la statul de drept și la buna guvernanță. Însă, dat fiind că ne apropiem de sfârșitul acordului de la Cotonou, deci care va fi în 2020, dar fiindcă încă nu știm ce ne rezervă viitorul, știm de asemenea că titlul 2 nu mai există din acest acord și că trebuie să negociem acum uh, acordul de parteneriat economic, deci ne dăm seama că situația s-a schimbat complet. Multe din preferințele comerciale care existau în vremurile de demult cum ar fi protocolul zahărului, deci toate acestea s-au terminat. Și acum ne îndreptăm către noi aranjamente comerciale. Să știm, de asemenea, trebuie să nu uităm că și situația geopolitică s-a schimbat. Așa cum spunea doamna comisar Malmström de ună zi, e important ca UE să negocieze de tip, deoarece puterea glasului Uniunii Europene e în scădere. Iar pe continentul african trebuie să fim foarte atenți, deoarece acolo sunt implicați și alți jucători importanți, alte puteri care s-au pus pe treabă. Dacă Uniunea Europeană nu e atentă, poate să-și piardă rolul de jucător global pe care l-a avut până acum pe continentul african. De asemenea, Există din ce în ce mai multă conștientizare a puterii pe care poate să o aibă continentul african și a resurselor proprii pe care le are, pe care le are acest continent. Și asta e și unul din motivele pentru care un astfel de acord de parteneriat economic a durat atât de mult până să fie încheiat. Deci pentru unele regiuni nici nu știm dacă se vor încheia până la urmă aceste acorduri. Deci în acest nou context trebuie să vedem cum vom aborda uh, drepturile omului. Doamna Valenciano a spus uh, foarte corect că trebuie să apărăm drepturile omului uh, în interiorul Uniunii Europene și în afara Uniunii și trebuie să o facem într-un mod înțelept. Da, exact așa e. Însă, în ce constă acest mod înțelept de a aborda această problemă? Ceea ce vrește Africa, când vorbim despre dreptul omului și despre, despre drepturile fundamentale, să nu uităm că și dreptul la dezvoltare e considerat un drept fundamental important. Prin urmare, așa cum spunea domnul Lodge, comerțul trebuie văzut și din perspectiva dezvoltării. Trebuie să ne asigurăm că prin comerț generăm uh, dezvoltare uh, și, prin urmare, eradicăm sărăcia. Deci lucrurile trebuie văzute din acest unghi. Atunci când vorbim despre sancțiuni, despre măsuri ce se impun, despre clauzele de executare, de exemplu, trebuie să nu uităm că probabil acesta va fi lucru cel mai greu de făcut, mai ales în Africa diferitele regiuni africane care încet încet se îndreaptă către integrare, către o uniune vamală. Dacă vei aplica sancțiuni la adresa unei țări, atunci trebuie văzut dacă poți permite ca toate țările din uh, regiunea respectivă să aibă de suferit, deoarece nu va fi posibil să sancționezi o singură țară când țara respectivă face parte dintr-o zonă vamală comună. Ce poate fi făcut? Noi credem că pe continentul african există câteva inițiative. NEPAD, avem mecanismul de revizire între omologi și Uniunea Europeană ar trebui să colaboreze cu aceste organizații pentru a vedea cum poate fi abordată situația drepturilor omului și cum pot fi văzute lucrurile dintr-o perspectivă regională sau continentală. E singura cale de a acționa, cred eu. Dacă se va acționa bilateral între UE și fiecare țară în parte, vor apărea multe probleme. Recent a avut loc o dezbatere în legătură cu homosexualitatea în Africa. Trebuie să înțelegem că aceste chestiuni, deși acum sunt foarte relevante în contextul european și cel internațional, bine, în Africa e încă o problemă culturală. <coughs> și în multe cazuri, așa cum am văzut în trecut, anumite legi care există, de exemplu, cu privire la homosexualitate, sunt legi care au fost Uh, puse în vigoare de stăpânii colonialiști. Deci aceste legi colonialiste uh, trebuie înlăturate și cine cere acest lucru, e bine, foștii coloniști. Să nu uităm că mai există un element important și anume reforma. E clar că trebuie făcute reforme, să e nevoie de timp pentru a face reforme. Și cea mai bună cale ar fi să avem un sistem prin care se aplică sancțiuni sau prin care se încearcă să se aplice sancțiuni, însă uh, ar trebui să se lucreze în mod colectiv cu regiunile africane sau cu Uniunea Africană pentru a încerca să abordăm problemele împreună. Deci iată câteva din ideile pe care le am pentru această dezbatere. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Acum îi voi da cuvântul domnului Jacques Berthelot. Dumnealui este economist, agronom, lucrează pentru ONG-ul Solidarité de la Toulouse, din Toulouse Domnul Beslo are foarte multă experiență, mai ales în ceea ce privește cooperarea cu țările din Africa de Est. Aveți cuvântul. Donc, vu le temps limité... Mulțumesc, doamna președinte. Pentru că nu dispunem de foarte mult timp, vreau să mă concentrez pe acordul de parteneriat economic cu Africa de Vest pentru că aici, sigur, înțeleg introducerea condiționalității respectării drepturilor omului, dar asemenea prevederi au fost întotdeauna introduse în acorduri și nu au fost respectate niciodată. Pentru că Uniunea Europeană a acordat uh, până la urmă drepturi preferențiale, inclusiv Pakistanului, care încalcă drepturile omului având chiar uh, un uh, rol de frunte în acest uh, caz. Este un stat campion în violarea drepturilor omului. Deci, <coughs> sunt excluse din Africa subsahariană, Eritrea, Sudanul, Kinshasa, din această asociere. Dar aici se răspunde uh, și citesc practicilor inechitabile ale Uniunii Europene care stabilește relații economice dezechilibrate. Adevărata problemă este că uh, Aici, în statele Africii de vest, se vor reduce până la urmă bugetele, ceea ce înseamnă riscuri pentru educație, pentru alte domenii. Deja uh, în Africa de Vest există o provocare demografică de încălzire uh, globală. Deci, uh, eu vreau să menționez patru motive pentru care nu ar trebui să încetăm să colaborăm cu aceste state. Eh, există un studiu eronat în ce privește Nigeria, de pildă, pentru că eh, este o producție care nu s-a schimbat de 20 de ani, dar există o creștere demografică spectaculoasă. Populația Africii de Vest este eh, egală cu cea din Uniunea Europeană și în 2050 va fi vorba chiar de 300 de milioane. Deci, aici există probleme legate inclusiv de pierderile de TVA. Pierderile anuale din Africa de Vest înseamnă 1,3 miliarde euro în 2020 și 3,3 miliarde în 2050. 35 și Până la urmă, uh, această pierdere va ajunge la 58 de uh, miliarde. Să ne gândim uh, că trebuie să aplicăm articole care să fie realiste în realitățile în care operăm să ne gândim și la problemele de fiscalitate internă din Africa Occidentală, probleme ca atare mai mari pentru asigurarea sănătății, pentru investițiile în favoarea culturii. Un alt element Aici există un grad ridicat de sărăcie a agricultorilor. Aici se pare că va fi o creștere de 0,3% a consumului, dar nu este o prevedere realistă pentru că există pierderi și scăderi în registrare în realizarea produselor alimentare, ceea ce duce până la urmă și la uh, creșterea îmbolnăvirilor în rândul fermierilor. Pe 23 iunie, uh, doamna Galina a decis că există um, o cantitate mare de produse uh, alimentare care um, au suferit uh, scăderi. Și, de fapt, 69% dintre nigerieni trăiesc de pe acum sub pragul sărăciei, iar exportul de cereale în 2013 uh, a fost subvenționat uh, sesizabil. Dar diversele uh, organisme de reglementare uh, au considerat totuși că aceste produse au fost uh, supuse unui dumping al prețurilor cercetătorii nigerieni 2014 au ajuns la uh, concluzii că impactul este foarte negativ. Au scăzut uh, fondurile bugetare, a crescut șomajul și Banca Mondială a făcut uh, studiile înainte de scăderea prețului petrolului. Deci, probabil că investițiile publice vor continua să scadă. Iar, uh, în plus, există necesitatea de a combate uh, grupul terorist Boko Haram, ceea ce de asemenea va înghiți bani din fondurile prevăzute pentru sănătate sau educație. Deci, uh, trebuie să ne gândim că și în ce privește uh, politica față de America Latină, în războiul bananelor, uh, s-a ținut seamă de prevederi vamale uh, în ce privește importurile. în America Centrală față de Peru și de alte state, aceste prevederi au încetat în 2014 și s-a ajuns la o revenire a preferințele comerciale. A existat derogări inclusiv față de Moldavia, dar eu cred că Uniunea Europeană trebuie să solicite și Uniunii Africane ca Africa de vest să poate să beneficieze de acorduri de parteneriat economic. Pentru că politica în clipa de față a Uniunii Europene este mai degrabă uh, contradictorie față de aceste țări. Toate acordurile încheiate sub ecida Organizației Mondiale a Comerțului uh, prevăd că uh, trebuie să existe o creștere. Statele ACP vor trebui până la urmă să finalizeze runda de la Doha în ce privește posibilitățile de colaborare în sectorul economic. FAO-ul de asemenea a decis că um, aceste state trebuie să devină membre ale Organizației Mondiale a Comerțului pentru ca relațiile comerciale să poată să se stabilizeze. Iar uh, aici există o evoluție comercială inclusiv în cadrul CETA și în urma încheierii acordului TTIP. Există o presiune a marilor uh, corporații, marile companii care uh, uh, colaborează în ce privește exportul de fructe. Și există și uh, unele prevederi ale uh, deținătorilor de uh, care stăpânesc morile în uh, Ghana și în alte zone uh, și care își doresc acorduri preferențiale. Există milioane și milioane de euro pe care uh, exportatorii din Ghana, din Nigeria ar putea să le evite dacă vor fi aplicate alte prevederi. Există însă pierderi și mai mari care se prevăd pentru perioada 2035 și 2050 dacă vor rămâne în vigoare prevederile actuale. Societatea civilă din Africa de Vest solicită ca cele 6% uh, din uh, pierderi datorită taxelor vamale să uh, poată fi suportate până la urmă de către aceste societăți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mm, Rud Kirtendaling. Thanks. Thanks very much. Următoarea intervenție. The uh, four speaker. Jude, vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor uh, și pentru abordările din uh, partea celor patru invitați. Eu sunt o raportoare din umbră din partea grupului L și D pentru acordurile cu Africa de Vest, iar aș vrea să mă refer la problematica specifică pe care o discutăm, aceste clauze privind respectarea drepturilor omului. Domnule Wautes, cum uh, vedeți dumneavoastră posibilitatea de a se respecta această clauză uh, prevăzută și în acordul de la Cotonou inclusiv în ce privește legislația cadru pentru uh, locurile de muncă. Iar uh, îl întreb pe domnul Loș ce se va întâmpla în perioada post-Cotonu, care va fi impactul, va exista un nou acord de la Cotonu după ce da, cel uh, în vigoare va expira. Și aș vrea să mă uh, refer și la experiența din zona Caraibelor, pentru că există deja trei uh, ani de când se aplică uh, aceste acorduri de parteneriat economic în cadrul CARIFORUM și au existat acțiuni de colaborare între instituții iar în finalul intervenției dumneavoastră v-ați referit la o modificare care a apărut și eu am criticat anumite uh, acorduri economice uh, cu Africa în care nu a existat o asemenea prevedere privind drepturile omului. Deci, în ce privește monitorizarea capitelelor 5 și 6 din acordul CARIFORUM, mă interesează experiența dumneavoastră privind respectarea drepturilor omului și dacă au fost uh, aplicate sancțiuni acolo unde uh, s-au con constatat încălcări cum uh, se lucrează în practică? Există o modalitate adecvată de monitorizare? Și ultima întrebare. Am uh, auzit multe observații uh, critice din partea domnului Bertlow și din partea antevorbitorului domniei sale în legătură cu modalitatea ideală de a crea un cadru legislativ pentru ca drepturile omului să poată fi respectate. Cum ar putea Uniunea Europeană să încheie acorduri regionale în care această clauză să fie respectată? Pentru că și domnul ambasador și domnul Lodge au spus că uh, relațiile comerciale sunt, au un rol cheie în agenda politicii de dezvoltare. Deci, cum poate fi uh, promovată uh, viziunea privind evoluțiile? Mulțumesc foarte mult, doamna Vergea. Merci, euh, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentările efectuate. Aș dori să semnalez celor uh, doi uh, copreședinți. M-am adus SICO din partea unui organism al fermierilor din Africa de Vest. Este prezent în sală și cred că ar fi interesant să avem posibilitatea să-l ascultăm de asemenea în contextul respectării drepturilor omului și dezvoltării economice din această zonă din Africa. Poate îi veți da cuvântul. Aș avea și trei întrebări. Se vorbește mult despre această clauză a drepturilor omului în contextul dezvoltării durabile. Dar în același timp, introducerea în acordurile noastre cu statele ACP eh, se vorbește eh, mult inclusiv de eh, problema drepturilor homosexualilor sau libertății de presă sau dreptul participării tuturor la alegeri, dar sunt și o serie întreagă de drepturi care derivă din dezvoltare de pildă dreptul de proprietate asupra uh, pământului, pentru că știm că în Africa există acum acest fenomen de land grabbing, de uh, prădare a proprietarilor de teren uh, mici. Deci există și dreptul agriculturii familiale, dreptul la suveranitate alimentară, nici măcar la securitate alimentară. Deci trebuie eh, să vedem în fiecare stat african care sunt eh, necesitățile populației. Trebuie să existe uh, mecanisme structurale care să combată uh, problemele din uh, această țară. Trebuie să existe o coerență a politicii noastre. Din acest punct de vedere, am pus o asemenea întrebare ieri doamnei comisar Malmström. Care ar trebui să fie cel mai bun acord care să permită o coerență politică? pentru că, după părerea mea, drepturile omului nu sunt rezultatul acestei condiționalități, ceea ce putem întreprinde noi în colaborare cu dumneavoastră în aceste țări. Cea de-a doua întrebare, situația ă, societății civile. Noi știm că există o problemă a netransparenței ă, negocierilor și știm că societatea civilă ă, se are dificultăți în a se implica în acest dialog. Deci cum ar putea societatea civilă din Europa să colaboreze mai bine cu societatea civilă din ă, aceste regiuni? Pentru că o serie întreagă de studii uh, uh, au uh, avut uh, concluzii nu foarte fericite, dar înțeleg că nu au fost luate în seamă de către Comisie. Ați uh, spus că Statele Unite sunt foarte critice față de modul în care Uniunea Europeană și-a negociat aceste acorduri de parteneriat economic. Dacă modelul uh, american funcționează mai bine, cum arată el? Pentru că am putea să ne inspirăm și noi. Mulțumesc foarte mult, David Martin. Thank you, Chair. Mulțumesc. Ca membru în ambele comisii, acest subiect mi se pare fascinant și foarte important. Mulțumesc celor patru vorbitori, fiecare cu contribuții foarte utile. Dar, sigur, apar mai multe întrebări astfel. Prima întrebare e una de ordin general, așa cum spunea profesorul Wouters. Nu avem un formular standard pentru uh, texte legate de drepturile omului în acordurile noastre, dar cu toții avem idei despre diferențierile pe care le facem și de ce le facem. Și mă interesează dacă e o poziție academică, e poziția în negocieri sau e vorba de legăturile culturale, avem încredere în unele țări mai mult decât în altele sau e vorba de puterea de negociere și strategia de negociere? Și uh, legat de această întrebare mai concretă, despre Cariform, eu am fost un, eu am fost un dintre raportori și a fost un bun uh, text legat de drepturile omului. Și am înțeles Comisia pe acest text a vrut să discute, să negocieze cu țările africane, dar nu a putut uh, aduce un rezultat și aș dori să știu de ce statele africane s-au opus unui astfel de formular similar cu Cariforum. Spuneați la început, domnule președinte, că petrecem mult timp discutând aceste subiecte și conținutul clauzelor, dar ce putem spune despre rezultatele din țările care au aceste clauze în tratate și celelalte țări? Există vreo diferență? Putem dovedi că aceste clauze fac o, o diferență cu adevărat? Ce facem cu clauzele de neexecutare, chiar dacă nu le folosim? Le dăm posibilitatea să ducă mai departe aceste... Adică m-aș opri aici, nu vreau să mai insist. Despre care forum doream să mai spun că din propria mea experiență Așa, acordul e foarte bun, nu s-a mai întâmplat nimic după. Eu am condus comisia de monitorizare și în ultimii 5 ani am avut o singură întâlnire concretă cu uh, țările din Caraibe și una, o întâlnire în Uniunea Europeană, nici o întâlnire în Parlament. Comitetul consultativ uh, s-a înființat cu greu și, dacă nu mă înșel, nu s-a lucrat mai nimic până acum. Important este așadar nu doar să punem aceste texte în acorduri, ci și să facem ceva după. Mulțumesc, președintele. Domnul Panțieri. Grație. Mulțumesc. În Africa, anul 2014 a fost un an devastator pentru cei care încercau să apere drepturile omului. Au existat multe zone în care era război. Și eu cred că conducătorii din toată lumea au dat dovadă de o atitudine jalnică în ceea ce privește protejarea celor vulnerabili. Asta e situația, deși noi privim în altă parte de foarte multe ori cum să privim lucrurile atunci. Bineînțeles, eu le mulțumesc experților din această dimineață, însă trebuie să vă spun și, bineînțeles, aș vrea ca împreună să ne gândim la ce se întâmplă. Eu cred că de multe ori apar două teme când discutăm despre dreptul omului, mai ales în Africa. În primul rând, real politic. Cum să încerci să incluzi, ni se spune că nu trebuie să includem uh, toate clauzele de drepturi uh, ale omului în Africa, deoarece avem uh, o mare concurent acolo, China, care controlează multe politici de infrastructură și structurale și dacă noi vrem să ținem pasul cu chinezii, ar trebui și noi să mai reducem din standarde. Asta e o primă problemă care apare și o problemă pe care trebuie să o soluționăm mai devreme sau mai târziu. Mai târziu. Și un alt lucru. Și astăzi am auzit-o în, uh, din gura uh, ambasadorului din Mauritius. E nevoie de timp pentru reforme. De cât timp? Deoarece tradițiile, bineînțeles, au uh, o mare pondere. Moștenirea colonială e și ea grea. Însă cât timp trebuie să așteptăm? Și acum, referitor la acordul de la Cotonou, au fost revizuit de două ori în ultima vreme, în 2005 și în 2005 s-a recunoscut uh, Curtea Penală Internațională, în 2010 am avut o a doua revizuire care încă nu a fost ratificată de Parlamentul European. În 2013 Parlamentul și-a exprimat rețineri în legătură cu anumite puncte din acord care nu uh, oglindesc poziția Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește valorile sau discriminarea în funcție de orientarea sexuală. Pentru 2015 nu e prevăzută nicio revizuire. Deci, în mod obiectiv, noi putem cere ca anul 2015 să fie anul când se face o revizuire a acestui acord. Deoarece e nevoie de o revizuire profundă a acordului de la Cotonou. Un al doilea subiect. Condiționalitatea. După părerea mea, trebuie să avem și să introducem niște norme mai stricte în ceea ce privește condiționalitatea. Trebuie să lansăm o dezbatere pe această temă și, de asemenea, trebuie să avem o relație pozitivă cu societatea civilă pentru a atinge acest obiectiv. Și al treilea subiect, care iese cumva din cadrul doar teoretic. De ce Parlamentul European nu cere oare deschiderea unui for oficial, de exemplu, în ceea ce privește diferitele discuții uh, la nivelul internațional privind comerțul, de ce nu cere deschiderea unui for privind drepturile omului? Ar fi o modalitate, cred eu, pentru a înțelege mai bine și așteptările pe care le are societatea civilă din Africa în uh, relația sa cu Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Sarcintini are cuvântul acum. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc. Am o problemă cu definiția ceea ce discutăm. Exemplul pe care l-ați dat cu boabele de cacao din vestul Africii care sunt recoltate de copii, da, clar că nu vrem acest lucru. Dar exemplul ambasadorului cu privire la legi impuse acolo de colonialiști cu privire la drepturi pentru comunitatea LGBT, Bine, și noi am avut acele legi, acele legi și le-am schimbat. Voi de ce nu puteți? Dar aceste exemple sunt clare, dar altele nu sunt atât de clare cum uh, să nu facem uh, comerț cu țări care au probleme cu respectarea drepturilor omului sau cum afectează comerțul nostru situația drepturilor omului. Suntem siguri că nu evităm impozitarea, suntem siguri că plătim prețul corect. Sunt moduri diferite de a aprecia drepturile omului în acorduri uh, comerciale. Și aceste întrebări sunt dificile. Înțeleg că și doamna comisar Malmström va veni cu propuneri despre cum să aducem dezvoltarea mai aproape de comerț. Întotdeauna aceste subiecturi suntem siguri că oferim un preț corect o, sau ne interesează mai mult buzunarele proprii. N-aș dori să simplific această dezbatere se spune aici despre condiționalități ca obstacol non-tarifar. că dacă facem astfel, întotdeauna guvernele ne vor spune vă rog, haideți să nu insistăm pe acest subiect. Și cred că ar fi complet greșit să mergem în acea direcție. Am așadar și câteva întrebări. Există diferite clauze, diferite acorduri și mă întrebam dacă fie domnul Wouters, fie domnul Lodge ne-ar putea explica de ce dânsii cred că așa stau lucrurile și dacă e bine sau nu. Îți putea spune că există un acord universal, o declarație generală, dar se pare că avem clauze diferite. Aș dori să mai știu cum putem uh, pune în aplicare aceste acorduri, aceste clauze. Mă uit la acordul la Cotonou, când am început dialogul politic, e clar că nu e vorba de clauzele care există acolo zi de zi, ci un aspect motivat politic. Sigur că încercăm să începem un dialog politic cu Eritrea, dar multe probleme de zi cu zi nu își găsesc uh, răspunsul aici. Ambasadorului din Mauritius aș dori să-i spun că îmi place să mă uit la acea parte a drepturilor omului care nu ține neapărat de uh, munca copiilor. Și aș dori să știu dacă dumneavoastră ne puteți arăta cum își plătesc multinaționalele impozitele sau poate nu și le plătesc și mă opresc aici. Mulțumesc. Ima? Grande. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. A fost foarte interesant să-i auzim pe toți cei care au luat cuvântul astăzi aici. Aș avea trei întrebări concrete cred că, într-adevăr, trebuie să avem un capitol privind drepturile omului în capitolul de durabilitate cu acordurile comerciale. Eu cred că niciodată comerțul nu e un scop în sine, ci un mijloc prin care um, se obține altceva. Deci nu putem să face comerț cu bunuri fără să respectăm niște elemente fundamentale ce țin de drepturile omului. Însă, din acest punct de vedere, sunt foarte importante sistemele de evaluare, de follow-up, să vedem ce se întâmplă cu aceste capitole, uh, să vedem cum se avansează în legătură cu drepturile omului. De-aia aș avea o întrebare concretă. Ambasadorul din Mauritius a spus că mai sunt și alți actori uh, importanți în Africa. Așa să știu dacă acordurile comerciale pe care le semnați au capitole care țin de dezvoltarea durabilă sau de drepturile omului. Din informațiile pe care le am eu, bineînțeles, nu se obțin uh, acordurile la prețul cel mai bun, însă condițiile nu contează, ce puțin în unele cazuri. Și un alt lucru. Ce credeți despre includerea drepturilor privind egalitatea între sexe? E ceva fundamental. Înainte, președintele Comisiei vorbea despre drepturile copiilor, însă să nu uităm și condițiile de lucru ale femeilor, mai ales în țările cele mai afectate de sărăcie și violență. Așadar, aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu uh, acest aspect, egalitatea între sexe. Mulțumesc. Helmut Scholz. Mulțumim, Mulțumesc domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, vorbitorilor. Într-adevăr, un subiect foarte complex, foarte variat și uh, invitații noștri ne arată tocmai acest lucru. Ca și în doamna Sargentini, aș dori și eu să întreb cum ne apropiem de acest subiect. Ce sunt drepturile omului. Sunt doar un, uh, o căsuță de bifat, un criteriu acolo? Sau n-ar trebui oare să ne gândim când vorbim de politica comercială dacă comerțul dute, duce la dezvoltarea societății și la faptul că oamenii din munca lor, din ceea ce vând și ce produc, se poate trăi ei, copiilor și poate să vorbim și despre cum se organizează această producție pentru generațiile următoare. Atunci întrebarea ar fi dacă dreptul omului trebuie condiționalizate. Răspunsul e destul de simplu. Toate statele care fac comerț au semnat Carta Națiunilor Unite și de obicei și Convenția împotriva uh, abuzurilor drepturilor omului și e formulat acolo foarte clar ce drepturi ale omului trebuie transpuse. Și atunci această ratificare dă cadrul. Și dacă vorbim despre astfel de clauze, trebuie făcută o trimitere la aceste baze recunoscute internațional ale relațiilor între noi. Aceasta ar fi întrebarea către vorbitor din perspectiva mea. Dorim să avem reguli cu caracter obligatoriu, mecanisme cu caracter obligatoriu care pot fi impuse și care insistă tocmai pe acest aspect, recunoașterea acestor criterii și principii, adică ne creăm un mecanism în acest sens. Un al doilea punct, compatibilitatea cu dispozițiile OMC, acordul de la Cotonou, acolo uh, sunt cuprinse multe puncte concrete și de aceea întrebarea mea cu privire la aceste acorduri de parteneriat economic. Eu sunt raportor pe acordul cu țările din estul Africii. Întrebarea ar fi dacă acest acord corespunde cu celelalte două structuri internaționale pe care le-am numit. Și în al treilea rând, cum evaluăm accesul la piață pe care și l dorește Uniunea Europeană în aceste țări terțe și invers, dacă ajutăm la dezvoltarea în acea țară și ar fi puntea cu privire la respectarea drepturilor omului. Eu cred că trebuie să avem în vedere această întrebare și să tratăm politica comercială și din această perspectivă. Mulțumesc, dragi colegi, încet, încet avem o problemă de timp. Dacă mai doresc și alții să ia cuvântul, vă rog foarte pe scurt. Mai avem și comentarii din partea comisiei și dăm, să dăm posibilitatea și experților să ne răspundă. Domnul Ferrand. Monsieur le Président, euh, aujourd'hui c'est la fête nationale Vă mulțumesc. Azi e ziua națională a Franței, de-aia port cravata cu drapelul francez. În Franța s-au născut drepturile omului. E practic o transpunere în termeni uh, omenești a decalogului. Și așa cum spunea și papa, cine suntem noi ca să-i judecăm pe alții? E clar că trebuie să soluționăm alte lucruri înainte de afacerile altor state. Întotdeauna mi-a fost greu să accept diplomația transversală, deoarece eu cred că, în primul rând, trebuie respectată integritatea statelor. Noi nu avem uh, lecții de dani nimănui, mai ales noi aici, în Europa, în acest Parlament European. Am deschis cel de-al 17-lea capitol din negocierile cu Turcia, din 32, și în loc să vedem ce se întâmplă în Africa subsahariană, să vedem ce se întâmplă în Turcia. Turcia ocupă încă și astăzi o parte dintr-un stat membru UE, Cipru. Turcia își uh, reprimă opoziția. Turcia deschide granițele pentru a alimenta statul islamic și pune în mare dificultate diplomația europeană. Toate acestea mă fac să spun, domnule președinte, că ar trebui totuși să fim mai reținuți în ceea ce privește aceste subiecte. Mai bine să ne ocupăm, să vă ocupați de europenii care sunt grav amenințați de tratantul transatlantic, o adevărată amenințare la adresa națiunilor și a identităților europene. Mulțumesc! Da. So, und jetzt ist äh, Frau. Bine, și acum doamna Ferența. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succintă. Trei lucruri. Primul lucru a fost deja cumva adus în discuție de alți colegi de valutare l'impatto. E vorba despre valoarea impactului um, subiectului drepturilor omului, nu doar în ceea ce privește condiționalitatea, ci și în ceea ce privește impactul generalizat al acestor acorduri de parteneriat economic. Vrem să nu fie vorba doar de o formă de neocolonialism agresiv prin drepturile omului se înțeleg și drepturile sociale, dreptul la pământ, drepturile de mediu. Deci noi nu vrem ca nivelul de trai să aibă, de fapt, de uh, pierdut. Al doilea lucru. Cum se um, evaluează egalitatea între sexe? Colega Rodriguez a vorbit despre acest lucru. sunt interpretate lucrurile și din această perspectivă a egalității între sexe? Deci se face o astfel de interpretare dezagregată a ceea ce se întâmplă? Și acum să nu uităm că vorbim despre acorduri comerciale între părți cu o pondere comercială dezechilibrată în mod clar. Vreau să știu dacă există formule de condiționalitate contrară. De exemplu, dacă ne-am putea gândi la respectarea dreptului de azil, de exemplu, de către țările europene, drept formă de condiționalitate față de cei cu care vrem să încheiem astfel de acorduri comerciale. După părerea mea, asta e o falsetă a agresivității europene față de aceste economii. Deci ar trebui ca noi să ne luăm angajamentul de a garanta anumite drepturi față de aceste țări. Mă mulțumesc, doamna Grisbeck. Eu... Chciałbym... Domnul Gris, Gris, Grzyb. W tej dzisiejszej debacie tego... Mulțumesc. Ambasadorul din Mauritius s-a referit la drepturile fundamentale. Anul 2015 a fost numit anul dezvoltării globale. Și cred că tot ceea ce are legătură cu comerțul internațional, inclusiv națiunile africane și Uniunea Africană, ar trebui să se bucure de atenția cuvenită, deoarece Africa e un continent cu multe provocări și această dezvoltarea cu multe conflicte potențiale și probleme legate de drepturile omului. Asta e prima mea observație. Am fost de asemenea intrigat de ceva ce am, s-a spus în timpul acestei dezbateri. Uh, era o observație de natură generală și anume o presupunere că aceste acorduri uh, încheiate în cadrul sistemului OMC sunt mai bune decât uh, acordurile de parteneriat economic. Aș vrea să cer niște detalii specifice. Ce bază există pentru a face această evaluare? Pe ce te poți baza când spui că acordurile OMC sunt uh, pe ansamblu mai bune decât uh, APE-urile. E o evaluare care se bazează pe faptul că aceste acorduri conțin clauze suplimentare, de exemplu în ceea ce privește drepturile omului? Și acum, aceste clauze privind drepturile omului, ce credeți în legătură cu acestea și ce se întâmplă de asemenea cu statele membre care au încheiat astfel de acorduri și implementează aceste clauze ale drepturilor omului? Din câte înțeleg eu, tratatul de la Lisabona ne obligă să acordăm o atenție deosebită respectării drepturilor omului de către acei parteneri cu care încheiem noi acorduri. Doar așa pot, pot avea niște relații relații, mă scuzați, uh, privilegiate cu Uniunea Europeană. Și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, doamna Vergia. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă încerca să fiu cât mai subcintă. Întrebarea care se pune e care e rolul drepturilor omului în politica europeană și mai ales în politica externă ce constatăm? Există din ce în ce mai multe acorduri de liber schimb uh, asistența pentru dezvoltare e în scădere, suntem departe de obiectivele pe care Uniunea Europeană și le stabilise acum 10 ani în acest domeniu. Noi spuneam 0,1% din uh, PIB și suntem la 0,29. Deci eu cred că e nevoie de coerență respectarea drepturilor omului ar trebui să fie practic în miezul discuției. Am și eu întrebări în legătură cu acordurile OMC. De ce sunt acestea mai bune decât APE-urile? De asemenea, cum respectă mai bine Statele Unite ale Americii drepturile omului în acordurile semnate de ei, deci cum anume putem face progrese noi. De asemenea, toți cei care lucrează în domeniu știu că aceste clauze de democrație și drepturile omului nu sunt decât de fațadă. Ar trebui făcută o adevărată evaluare în ceea ce le privește. Și, de asemenea, ce se întâmplă cu ceilalți parteneri. Am vorbit de suansă, care e și rolul Chinei, al Indei în discuțiile pe care le avem cu aceste țări. Se uh, pune problema uh, costului, de deci, nu cumva uh, prețul uh, are întâietate? eu pentru mine drepturile sunt importante. Dreptul muncii, mă gândesc, condițiile de lucru. Aș vrea să știu care uh, e și uh, rolul regulilor uh, Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește aceste principii fundamentale, dreptul la o muncă decentă, dreptul copiilor. Doar dacă vom ține cont de aceste clauze, putem avansa cât de cât. Mulțumesc. Elena, mai ai întrebări? Nu. Însă profit de ocazie pentru a spune două lucruri după care încheiem discuția. Ne aflăm în miezul problemei. Stai rolul nostru ca Uniunea Europeană în lume. Există multe contradicții și foarte multă incoerență în încercările noastre. Pe de o parte ne-am uh, străduit să menținem clauze de respectare a drepturilor omului, însă de multe ori acordul în sine pune sub semnul întrebării posibilitatea de a eradica uh, sărăcia. Întotdeauna a venit pe locul 1 comerțul și după aia au venit drepturile omului. Poate că în secolul 21 ar trebui să schimbăm ordinea. Întâi drepturile omului și după aia comerțul. Eu dau seama că nu e ușor, însă dacă nu o facem, dacă nu suntem în stare să vedem ce efecte au acțiunile noastre în țări terțe, dacă nu suntem în stare să evaluăm ce se întâmplă, atunci Haideți să renunțăm la fățărnicie și să semnăm niște acorduri comerciale pur și simplu și gata. Deoarece nu are mare rost să discutăm noi astăzi aici, dacă după aceea nu poți să faci ajustări, nu poți să flexibilizezi uh, relația ta comercială sau politică cu țările terțe. Și nu e vorba de a da lecții nimănui. Drepturile omului sunt universale și trebuie să le apărăm în Europa și în afara granițelor Europene. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să adaug două lucruri. Am discutat despre implementare. Poate că experții îmi pot da un sfat. Care e cel mai bun capitol pentru implementare? Și, în al doilea rând, am o întrebare pentru domnul Berslo, ați criticat foarte mult acest sistem. Ce alternativă propuneți pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului? Și înainte de a le da din nou cuvântul experților, comisia va interveni. Sandra Galina de la DG3. Pe scurt. Uh, good morning. Uh... Bună dimineața. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o să participăm la această audiere. Da, într-adevăr, uh, Vrem să uh, știm exact ce trebuie să facă Europa în lume, dar trebuie să știți că noi nu am încheiat uh, compromisuri în ce privește acordurile de parteneriat economice. Drepturile omului sunt uh, un element cheie care figurează în aceste acorduri, elemente esențiale. Nu am încheiat compromisuri din acest punct de vedere. Toate acordurile economice de acest tip le conțin și avem și instrumente eficiente pentru a implementa aceste cerințe. Deci, nu voi intra aici în uh, dispute dacă ele au fost sau nu respectate. Am uh, dispunem până la urmă de numeroase uh, adunări uh, parlamentare mixte în care putem să operăm cu acest instrument. Da. Masuku și Lamini au fost eliberați recent. Sper că ați văzut acest lucru și a fost rezultatul demersurilor Uniunii Europene. Este nevoie de o agendă pozitivă cu partenerii noștri comerciali. Dispunem de instrumentele necesare, dar sigur că trebuie să facem și eforturi, pentru că nimic uh, nu vine de la sine. Dar în ce privește uh, dorința uh, de a se respecta drepturile omului și alte drepturi. Trebuie să ținem seama că toate acordurile încheiate de noi conțin toate referințele necesare din punct de vedere al drepturilor omului, iar acordul de la Cotonou este un cadru legislativ monumental din acest punct de vedere. Și trebuie să fie foarte clar că, indiferent ce se întâmplă pe viitor. Doar faptul că părțile care uh, au încheiat un asemenea acord care se referă la elemente esențiale, fie că va uh, continua să existe un acord tip Cotonou sau nu, vor trebui să își respecte angajamentele pentru ca aceste uh, prevederi actualmente de la Cotonou sau tratatul uh, de la Lisabona, articolul 2.18, uh, de pildă, conțin asemenea prevederi, vor trebui până la urmă să fie transpuse în practică. Nu am vrut să încheiem compromisuri privind respectarea drepturilor omului. Deci, Acordul de la Cotonou fiind atât de bine conceput, sigur că a fost ușor pentru uh, paneliști să se refere la el și sigur și pentru noi uh, este un instrument, pentru că acolo unde există uh, munca la minori, se încalcă în felul acesta drepturile omului, putem recurge la prevederile acestor acorduri. Deci, va trebui să putem folosi tratatul de la Lisabona, să folosim prevederile din acordurile economice și atunci când nu va mai exista, nu va mai fi în vigoare acordul de la Cotonou dispunem de toate instrumentele necesare, gândindu-ne la dezvoltare durabilă, ce se va întâmpla pe viitor. Voi avea uh, un uh, buton uh, pe care să-l utilizez unilateral. Va exista dialog, va exista o implicare, inclusiv a partenerilor. Dacă acordul de la Cotonou nu va mai uh, funcționa Cred că va exista în continuare posibilitatea să negociem capitolele care ne interesează. Da. Uh, ar fi simplist să spun, uh, acum lucrurile sunt uh, acceptabile, dar ce se va întâmpla în 2020? Nici atunci nu vom încheia compromisuri privind drepturile omului indiferent ce se va întâmpla în viitor, vom avea posibilitatea să aplicăm unilateral elemente de sancțiuni dacă vor fi necesare. Iar ea își răspunde de domnului Arena, doamnei Sargentini și doamnei Forența. Când uh, au fost uh, citate acordurile uh, sau au fost citați americanii vorbind despre acorduri care nu sunt echilibrate, că noi am încheiat niște acorduri economice asimetrice, deci noi oferim mai mult decât partenerul poate să ne acorde. Statele Unite doresc Uh, <laughs> perhaps it's Freudian. Clarificări în ce privește formulele uh, de uh, comerciale care să obținem mai multe concesii din partea partenerilor. Dar eu v-aș invita din nou să vă oferim un briefing tehnic pentru a vă prezenta instrumentarul cu care operăm. Pentru că există în clipa de față cadrul cel mai pozitiv privind respectarea drepturilor omului. la prosim... Vreau doar să spun că data viitoare mi-aș dori să vorbiți dumneavoastră întâi pentru ca noi să putem reacționa la ce puteți spune. Da, poate ar fi bine să avem o astfel de prezentare tehnică, să o discutăm după aia. Mulțumesc. Andrea Rose acum de la Human Rights Division. 4 minute. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la această întâlnire. Aș dori să mulțumesc colegei mele Galina din partea comisiei, dar nu voi repeta ceea ce a spus deja în ce privește articolul 21 al tratatului, este clar că Uniunea Europeană în acțiunile externe se va axa pe acest principiu în ce privește uh, drepturile omului și indivizibilitatea respectării uh, prevederilor din acest punct de vedere și în strategia Uniunii Europene eh, din 2012 și în planul de acțiune acest lucru figurează, eh, iar eh, și Consiliul elaborează acum un nou plan de acțiune până în anul 2019, bazându-se pe acest principiu. Dar în legătură cu această clauză privind drepturile omului, inclusă în acordurile economice. Toate acordurile încheiate din 2005 începând conțin această clauză. Este un element esențial și constituie un semn al intenției Uniunii Europene ca în demersurile sale externe să respecte acest principiu. Atât Uniunea Europeană cât și statele ACP eh, declară că se angajează să promoveze drepturile omului, democrația și statul de drept. Deci, eh, nici una din cele două părți semnatare nu vor mai putea afirma că drepturile omului ar fi o chestiune care ține doar de politica internă. În ce privește acordul de la Cotonou, acordul uh, actual va expira în 2020. Dar asta va crea posibilitatea uh, unei analize a parteneriatului dintre Uniunea Europeană și ACP și de ajustare uh, la realitățile globale din acel moment. Dar procesul în acest sens deja a fost demarat. Vom avea consultări publice începând cu lunile viitoare și aș dori să insist asupra ideii că Uniunea Europeană respectă achiul politic, dialogul politic Ehm, inclusiv în perspectiva realizării unui nou cadru legislativ ehm, pentru politicile sale, iar ehm, toate prevederile legate de om, drepturile omului, de principiile democratice și de statul de drept vor figura și în acordurile bilaterale. Mulțumesc, dau din nou cuvântul experților, domnul Walters. Mulțumesc. Dați-mi voie să uh, felicit Parlamentul European pentru această dezbatere de nivel înalt, inclusiv în ce privește uh, echilibrul pe care acordurile de parteneriat economic trebuie să-l asigure. Mă voi referi la două întrebări care cred că mi-au fost adresate mie. Este vorba despre eh, trimiterea la acordul de la Cotonou în eh, acordurile economice, dar există și Convenția de la Viena referitoare la eh, modul în care acordurile trebuie să fie încheiate și interpretate și în legătura lor cu alte instrumente uh, convenite internațional de către părțile semnatare și eu cred că va exista din acest punct de vedere o rigoare și pe viitor. În ce privește diferențierea între uh, diversele uh, clauzele pentru respectarea drepturilor omului, trebuie să ne gândim la modelele istorice, pentru că o parte din aceste acorduri au fost încheiate mai de mult, unele au fost înnoite. Dacă ne gândim la comunitatea anzilor, uh, la acordurile încheiate cu Columbia și Peru, Aici uh, clauza privind respectarea drepturilor omului este foarte fermă, dar în ce privește relația cu Bolivia, de pildă, există un alt model de uh, clauză. Asta ține de procesul de negociere și de momentul în care ele s-au derulat. Dar cred că ar merita să analizăm lucrurile mai în amănunt și să vedem dacă nu am putea să folosim un model standard în care să introducem toate elementele pe care le considerăm a fi esențiale și să trecem inclusiv dincolo de declarația privind drepturile omului, care și ea este destul de veche. Să nu uităm că există o mină de aur de informații pe care le primim la 2-3 ani odată, când uh, există există uh, rezultatele mecanismului uh, unei revizuiri periodice privind situația drepturilor omului din fiecare stat. Cred că au fost făcute trimiteri interesante, inclusiv în ce privește ă, condițiile de muncă. Și cred că și tratatul de la Lisabona ne determină să ă, folosim ă, instrumentele de care dispunem mai bine în ce privește relațiile comerciale și cooperarea pentru uh, protecția mediului înconjurător pentru a maximiza efectul lor. În legătură cu mecanismele instituționale au fost adresate întrebări în legătură cu ceea ce trebuie să facem. Cred că uh, trebuie să vedem dacă există un follow-up sau o absență de analiză post factum. Deci ă, trebuie să existe într-adevăr un ă, mecanism de follow-up privind respectarea drepturilor omului, dar acesta ă, poate să funcționeze și în cadrul dialogului politic. Și putem să ne concentrăm și pe situațiile de criză, pe uh, violențele sau violarea drepturilor omului care apar uh, chiar în viața de zi cu zi în anumite state. Trebuie ca aceste mecanisme de follow-up să devină o sursă de informații și să analizăm lucrurile în colaborare cu societatea civilă și cu uh, toate părțile direct interesate. Sigur că, din acest punct de vedere, trebuie să colaborăm și cu Organizația Mondială a Comerțului și va trebui în continuare să discutăm și cu americanii în legătură cu modul în care se încheie aceste acorduri pentru Uniunea Europeană Uh, este important uh, deplina compatibilitate cu prevederile OMC și să ținem seama și de uh, realitatea acordurilor comerciale preferențiale care au sporit ca număr foarte mult în secolul 21. Mulțumesc, domnul Loci. Um, thank you very much. Mulțumesc. Trei puncte și jumătate am de menționat. Acea deci, jumătate de puncte se referă la Statele Unite. Cred că câteodată e important să vedem ce părere au Statele Unite despre aceste acorduri comerciale. Dacă ne uităm la uh, acordul de liber schimb, are dispoziții care spun, pentru că sigur că Statele Unite au un formular standard și există oarecare bucurie în cazul altuia că noi am lucrat cu Statele Unite mult timp încoace și acum, iată, și Europa vede ce poziție ideologică poate avea Statele Unite. Dar cât privește acest sistem, aceste acorduri, Statele Unite au un formulare standard și toate acordurile spun în mod similar că orice concesie făcută partenerului non-american într-un astfel de acord trebuie oferit automat și invers Statului Statelor Unite. Nu face niciun fel de concesie cu privire la nivelul de dezvoltare al acelei țări. Și aici sunt mândru să vă spun că cât privește acordurile de parteneriat economic, am uh, limitat această dispoziție asigurându-ne că se aplică doar țărilor care au 1% din comerțul internațional. Și cred că e o distinție importantă. Trei aspecte așadar. O întrebare legată de reformă. Noi am putut impune dispoziții diferite cu privire la dezvoltare durabilă, pur și simplu pentru că am făcut și noi angajamente cu privire la investiții și servicii și unul din lucrurile importante pe care trebuie să le recunoaștem în acest acord de parteneriat economic este că nu e vorba atât de trimiterile la drepturile omului și importanța acestora. Acest lucru nu apare doar în șapo, ci în partea dispozitivă a textului, în dispoziții în sine. Am menționat deja partea legată de standarde sociale și de mediu care nu trebuie să fie diminuate și cred că aici e un punct de diferențiere față de celelalte acorduri. De asemenea, legat de aceasta, deși e un acord revoluționar și înțelept, pe hârtie cel puțin, nu a beneficiat de nivelul de implementare pe care îl merită. Și aici, devină sunt toate părțile. Dar, într-o relație asimetrică, sincer să vă spun, pentru a parafraza, o parte are mai multă responsabilitate decât cealaltă. Și aici, sper că doamna comisar Malmström, care cred că mâine ajunge în Ghana, se întâlnește cu partenerii ei mâine acolo, sper că va spune, uite, noi avem uh, pârghii în organizațiile internaționale, vom încuraja Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială să folosească capacitatea tehnică, mecanismele pentru a vă ajuta cu reforme fiscale ca să se asigure, de exemplu, că dispozițiile pe care le avem cu privire la un phase-out la aceste taxe să nu ducă la o diminuare a impozitelor pe care le încasează aceste țări. Acesta e un exemplu și important. Ce avem în instrumentele EDF sunt lucruri nobile, pozitive, constructive, dar nu țin de timp. În al doilea punct pe care l-aș menționa, trebuie să recunoaștem că există factori specifici, astfel încât Cariforum este singurul a, partener de acord, eh, de parteneriat complet. Asta pentru că avem un singur LDC în Haiti, o țară eh, slab dezvoltată, și n-am avut de ales. În al doilea rând, am avut uh, rezultate foarte bune, discuții consultative la nivel de miniștri. Și în al treilea rând, zona de liber schimb a Americilor. Până la urmă, a fost pentru noi o, import, o școală importantă. Cum trebuie organizate aceste negocieri? Eu am lucrat pentru o autoritate numită Autoritatea Regională de Negociere, avem și un punct consultativ unde am putut discuta cu alt, diferiți actori și, în al treilea rând, am știut despre aceste tendințe de a lucra cu țări industrializate, precum Statele Unite și Canada, și în contextul EPA ca UE, cu privire la interesele lor și cum trebuie gestionate acestea. Și un ultim punct pe care îl voi menționa acum, această discuție arată că nu există niciun dubiu cu privire la importanța drepturilor omului în aceste acorduri. Nimeni nu poate pune la îndoială acest lucru. Important este să vedem cum trecem de la un limbaj important la ceva pe fond, la angajamente clare și la o monitorizare. Și aici aș spune că avem trei variante. Odată, abordarea americană face ca încheierea acestor concluzii să fie obligatorie pentru membrii înaintea adoptării unor convenții internaționale, de exemplu convenții de Organizația Mondială a Muncii, apoi să vedem în ce măsură abordarea europeană cu privire la GSP Plus, cu acea condiționalitate cu privire la standardele de muncă poate fi elaborată și inclusă într-un astfel de acord uh, de parteneriat economic și în al treilea rând să recunoaștem că relațiile ACP-UA sunt sui generis pentru că sunt contractuale. Sunt contractuale, adică nu au doar o dimensiune comercială, ci și o de dimensiune de dezvoltare. Deci ai o serie de instrumente la îndemână care le-ai putea aplica pentru monitorizare și revizuire. Mulțumim! Domnul ambasador, mulțumesc foarte pe scurt, cred că dezbaterea a fost foarte interesantă, au fost câteva întrebări. Notem că nu putem răspunde tuturor acum, am notat 3 sau 4 și foarte repede vă voi răspunde la ele. În primul rând, problema politicii reale din Africa. E o realitate că în Africa există și alți uh, jucători și unii dintre aceștia nu pun nicio condiție. Și cred că acest lucru e important, trebuie să avem în vedere acest lucru. Cineva a întrebat dacă se vorbește de drepturile omului și dacă acestea includ și puncte legate de dezvoltare durabilă acești ceilalți actori. Din păcate nu. Am acest lucru, nu doar în Europa, ci uh, și în Africa există o înțelegere că ceea ce se întâmplă nu e tocmai în avantajul tuturor din Africa. <clears throat> Dar ce trebuie să facem? Că din partea UE ar exista o posibilitate să facă ceva în acest sens. Așa cum s-a spus în sală, trebuie să tratăm această problemă. Cum o putem trata? Există acele încurajări inteligente, încurajări pe care le-am putea da astfel încât să existe o susținere necondiționată, dar să țină cont de clauze existente și să găsim acea abordare înțeleaptă. Mai este de asemenea nevoie să ne asigurăm că există o coerență a politicilor. De multe ori, ceea ce vedem cu toții conștientizăm acest lucru, există standarde duble. Depinde de cine vorbim, dacă e o țară puternică, atunci mai închidem ochii, nu contează ce se întâmplă în acea țară, dar dacă e o țară mai slabă, putem avea o poziție puternică. Aceste incoerențe ar trebui evitate. Am menționat mai devreme că trebuie să se țină cont de contextul local drepturile comunității gay, de exemplu, și alte asemenea. A fost unii care au întrebat cât timp ar trebui să alocăm acestor reforme. Am și o întrebare. Cât a durat în Europa până au avut loc aceste reforme? Și ne putem aștepta că dacă acest lucru a durat 10 sau 100 de ani în Europa, se va întâmpla în 2 sau 3 sau 10 ani în uh, alte țări, trebuie să alocăm timp pentru că aceste lucruri să se întâmple. Și să mai vorbi de acest uh, instrument pentru dezvoltare, trebuie să ne concentrăm pe acesta. Noi nu credem că drepturile pot fi respectate corespunzător dacă nu există dezvoltare. Și dacă comerțul trebuie să fie un instrument pentru dezvoltare, trebuie să ne ajustăm ajutăm astfel încât dezvoltarea să continue și deci drepturile omului să poată fi respectate. Și un răspuns final, o întrebare care a fost adresată țării noastre, dacă multinaționalele își plătesc taxele. Da, răspunsul este foarte clar, da, își plătesc taxele. Avem o uh, taxă pentru multinaționale de 15%, și pentru că sunt câteva companii globale care și ele plătesc și în țara de proveniență, aceste țări primesc un credit până la momentul în care vor produce un document arătând câte impozite au plătit în țara lor și atunci facem ajustări. E un uh, credit de 80% bazându-ne pe faptul că își vor fi plătit taxele pur și simplu pentru că calculul e diferit, anul financiar e diferit, Mauritius s-ar putea să fie în aprilie, în țările lor s-ar putea să fie decembrie. Din cauza acestui uh, calendar diferit le oferim acest credit și apoi ei vin și arată că au plătit. Și chiar și atunci, pot să mai adaug, că impozitele pe care le plătesc tot sunt mai mari iar sistemul e mult mai eficient decât ce am văzut în multe state din UE. Mulțumim! Mulțumim! Domnul Bertlo, vă rog. Dacă îmi permiteți, doamnă și domnule președinte, așa cum a sugerat doamna Maria Arena, eu mi-aș dori ca răspunsul să vină din partea domnului Mamadou Sisoko, președintele uh, Organizației de Producători din uh, Africa Occidentală. Deci îi dau cuvântul. Dacă renunțați la intervenția dumneavoastră, atunci pot într-adevăr să mai acord trei minute următorului vorbitor. Bună. Merci. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați uh, permis să participăm la această dezbatere. Voi începe cu ce a mm, sfârșit prin a spune domnul ambasador. Toată lumea știe că prin comerț poți crea mm, locuri de muncă și poți avea dezvoltare. Deci există condiții prealabile ca prin comerț să poți să faci aceste lucruri. Și noi ne aflăm într-un moment în care în regiunea din care provin eu se dorește acest lucru. Dacă e să comparăm Uniunea Europeană și acordurile sale APE cu acordurile OMC, acordurile OMC autorizează o excepție pentru țările mai puțin dezvoltate, ceea ce parla Uniunea Europeană nu vrea să accepte în cadrul APE-urilor. Există taxe deci de 5% pentru produse esențiale pe care, care în cadrul acordurilor de parteneriat economic sunt la 0%. Deci sunt niște probleme de fond și pentru după părerea mea, aceste acorduri de parteneriat economic reprezintă un cadru. Pentru că acest cadru să fie util, trebuie ținut, avut în, în vedere și alte elemente. Multe țări se află uh, la sfârșitul uh, fazei de ajustări. Se vorbește despre comerț ca și cum aceste țări ar fi complet autonome. Nu, e bine, multe țări încă depind de negocierile cu Banca Mondială, cu femei, negocieri care nu s-au încheiat. În ceea ce privește cooperarea bilaterală, există deși alte relații care nu sunt luate în calcul suficient de mult. Așa cum a spus Uniunea Europeană, în momentul de față, APE-urile au ca scop uh, înlesnirea integrării regionale. Deci, deocamdată, astea sunt armele pentru a proteja frontierele, pentru a se putea dezvolta. Deci, noi suntem încurajați să avem o piață liberă, transparentă și organizată. Acestea sunt condițiile prealabile pentru a putea beneficia de pe urma acestui cadru propus de Uniunea Europeană. Și voi încheia pentru a vă spune că de fiecare dată când Uniunea Europeană a acceptat să financeze un studiu care conchide că nu există multe avantaje, bine, studiul respectiv e respins avem dovezi pe care le putem arăta Parlamentul European. Există studii finanțate de Uniunea Europeană care au demonstrat că beneficiile sunt mai uh, reduse prin acest cadru decât admiteri. Și în ceea ce privește drepturile, e important ca guvernele și popoarele din regiune să aibă niște condiții durabile. Deci asta trebuie uh, creat în primul rând de niște condiții durabile la fața locului. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Eu aș vrea să le aduc multe mulțumiri experților și colegilor care au intervenit la această discuție, în această discuție interesantă cum să implementăm clauza drepturilor omului așa cum trebuie și cum putem evalua procesul de implementare. Ei bine, acesta va fi un element cheie din discuțiile noastre. Acum îi dau cuvântul uh, Elenei pentru încheiere. Toată lumea e obosită, tuturor ne e foame, deci vă mulțumesc pentru participare, ne vedem în curând.